Buenas tardes, eh, colegas. Bună ziua, stimați colegi. Începem sesiunea din această după amiază. Punctul 10 de pe ordinea noastră de zi, dezbaterea privind implementarea directivei privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane și protejarea victimelor uh, Raportorul este doamna Birda. Start? Uh, ok, you have the word. Aveți cuvântul. For keeping you waiting. Um, ok, I'll, I'll try and be brief uh, and give a rough overview. Voi fi cât se poate de concisă. Vreau să mul- să-i mulțumesc lui Angela și secretariatului firmei, precum și colegilor mei care Uh, m-au susținut în această inițiativă, colegilor de la EPIX, care m-au ajutat și ei în acest, la acest raport. Am primit atât de multe informații din toate părțile și sunt foarte interesată să aud care este părerea experților care au redactat raportul. Mă bucur că Parlamentul a reușit să prezinte acest raport este un raport privind evoluția directivei și uh, evoluția uh, strategia 2016. Este un raport foarte interesant. Acesta include faptul că uh, trebuie să fie redactat un raport și studii specializate ca urmare a directivei. De asemenea, din perspectiva noastră, studiul privind dimensiunea de gen în domeniul traficului de ființe umane este ca raportor am avut acces la acest raport înainte ca acesta să fie finalizat oficial și am reușit să integrez anumite sugestii din raportul respectiv în propria noastră evaluare a directivei. Directiva se referă în general, este un uh, instrument legislativ foarte bun. Uh, cu toate acestea, ca întotdeauna există o Uh, diferență între intenție și implementarea de către statele membre. Situația de la fața locului trebuie să fie îmbunătățită pentru a o aduce în conformitate cu termenii din directive. Până acum toate statele membre obligate de către directivă, în afară de Germania, au notificat Comisia în legătură cu transpunerea directivei în legislația națională. Am încercat să mă acces pe subiectul uh, respectiv și să facă anumite distinții între anumite chestiuni sau în chestiuni care se suprau în timp ce uh, muncitorii migranți sunt mai vulnerabili uh, la traficul de ființe umane decât aceia care au uh, documente legale. Există o distinție între traficul de ființe umane și contrabanda cu ființe umane. În niciun caz nu este posibil să ajungi la un consimțământ în ceea ce privește traficul uh, de uh, ființe umane. Raportul se axează pe experiența victimelor din domeniul traficului de ființe umane. Statistici uh, au uh, prezentat uh, cu dificultate situația, însă Eurostat a văzut că între 2012 și 2020 146 30.146 de victime au fost înregistrate de către statele membre. Bineînțeles că numărul exact al victimelor este mult mai mare. Acestea nu inclu- acesta nu include și pe acele victime care nu au fost niciodată identificate. Nu va fi o surpriză faptul că datele indică de asemenea o dimensiune de gen semnificativ în ceea ce privește traficul. 80% din victimele registrate sunt fete și femei. Un exemplu, ca un exemplu clar de violență împotriva femei. Am profitat de această ocazie pentru a cere Comisiei încă o dată să vină cu o propunere legislativă pentru combaterea violenței împotriva femeilor. Trebuie să există o definiție mai bună și o implementare mai bună, o abordare mai sensibilă. <coughs> Comisia a dezvoltat linii directoare privind cele mai bune practici pentru a uh, lansa activități de aplicare a legii. Comisia și statele membre să lucreze împreună pentru a dezvolta uh, o acțiune sensibilă la acest subiect și pentru a împiedica traficul. Am inclus o listă de astfel de profesioniști pentru a sublinia unde există lacunele în momentul de față, însă această listă nu este exclusiv, uh, exhaustivă. Multe state membre par să se luptă cu uh, această agenda privind uh, genul. Asta, directiva notează faptul că victimele din, sunt traficate în moduri diferite. Studiul Comisiei privind dimensiunea de gen a traficului de ființe umane consideră că prejudiciul este asociat cu alte tipuri de trafic și de aceea abordarea victimelor trebuie să fie uh, adaptată în conformitate. Dimensiunea de gen este, este foarte clară aici. Femeile și fetele tine reprezintă 95% din toate victimele traficului în scopuri de exploatare sexuală. Și studiul a arătat că prejudiciul adus de acest tip de trafic este mai mare. De aceea aceste victime trebuie să primească asistență suplimentară directiva specifică faptul că statele membre trebuie să stabilească mecanisme pentru a, se asigura că există o identificare timpurie a victimelor, precum și o asistență. Toate statele membre uh, apar să aibă mecanisme Însă, situația actuală variază foarte mult și sunt sigur că nu veți fi surprinși de acest lucru. Identificarea victimelor rămâne una dintre, unul dintre domeniile cele mai problematici ale implementării directivei. Prea multe eh, victime eh, nu sunt înregistrate uneori din motive politice, așa cum s-a notat și în raport foarte multe închisori și centre de detenție oferă informații privind înregistrarea victimelor, indicând un eșec total al sistemului în ceea ce privește uh, cei mai, cele mai multe persoane vulnerabile. Din nou, trebuie să spunem că victimele traficului de ființe umane au dreptul la anumite drepturi potrivit legislației UE și acest lucru trebuie să fie pus în aplicare indiferent de statutul lor sau de țara de origine sau de orice alt factor definitorii pentru a identifica victimele în primul loc. Acesta este primul obstacol în uh, intenția noastră de a uh, detecta traficul de ființe umane. Trebuie să încurajăm campanii de sensibilizare și să asigurăm o mai bună pregătire profesională a tuturor celor din domeniu, în special aceia care au nevoie de cunoștințe. Comisia a realizat o serie întreagă de documente pentru a da recomandări, pentru uh, a ști cum să se acorde cea mai bună asistență victimelor. Am subliniat de asemenea faptul că uh, finanțarea grupurilor care lucrează cu aceste grupuri trebuie să fie alocată pe uh, baza celor mai bune servicii și nu pe baze ideologice. Avem atât de multe organizații, organizații de femei, care uh, se confruntă cu o lipsă de fonduri semnificativă. Tipurile de servicii care pot fi oferite victimelor sunt subliniate în directivă. Cu toate acestea, din nou, în practică, acestea variază foarte mult de la un stat membru la altul și în același timp și metoda de furnizare este foarte diferită. Există diferențe în diferite tipuri de trafic și de indivizi implicați. Victimele acestui trafic au nevoie de uh, servicii speciale de cazare și în multe cazuri acestea sunt inexistente. Deși majoritatea victimelor sunt femei și fete tinere, trebuie să existe servicii adaptate pentru toate victimele, indiferent de sex. Victimele trebuie să fie informate în mod sistematic asupra drepturilor lor și uh, acest lucru include și posibilitatea de a avea o perioadă de recuperare, de reflexie, care consider că nu este suficient de lungă în multe state membre, în special în ceea ce privește victimele exploatării sexuale, unde prejudiciul și daunele sunt cele mai uh, substanțiale. Prevenția reprezintă un pilon esențial. Statele membre trebuie să facă mai mult pentru a descuraja cererea de servicii legate de traficul de ființe umane. Campanii de sensibilizare pot fi foarte eficiente dacă au o țintă eficientă, dar nu sunt suficiente. Acestea pot ajuta pe oameni să facă alegerea adecvată, dar nu sunt suficient. Trebuie să uh, dezvoltăm înțelegerea cerii pentru a ajunge la miezul problemei. Am cerut comisiei să examineze acest lucru, în special cu un accent asupra traficului de copii, și să uh, ofere linii directoare sensibile la această problemă. Statele membre incriminează uh, recurgerea la astfel de servicii. Uh, pentru mine este ciudat faptul că aceasta este o solicitare. Serviciile care fac obiectul uh, exploatării trebuie să fie incriminate în mod clar. Există dispoziții clare care fac dovada cunoașterii. Unele state membre au adoptat acțiuni, altele au rămas însă foarte în urmă. Potrivit directivei, Comisia trebuie să raporteze trebuie să întreprinde acțiuni concrete pe baza ă, constatărilor și pe cât de mare este cererea de astfel de servicii și de aceea avem nevoie de mai multe detalii, de date mai consecvente pentru a dezvolta politici bazate pe probe. Unele state membre oferă astfel de informații, alte, alte, oferă doar, alte state membre oferă doar minimum de informații. Trebuie să cerem tuturor statelor unde să strângă toate datele, care să fie uh, pe tip de vârstă, de gen, de tip de exploatare, țară de origine și de exploatare. Numai atunci vom avea o imagine exactă. Va trebui să strângem date și privind accesul la uh, dreptul la astfel de servicii și raportorul a inclus în faptul că acestea joacă un rol semnificativ în strângerea informațiilor. Bineînțeles că natura acestui raport înseamnă că ne-am limitat la elementele pe care le-am avut. Anumite elemente au fost uh, simplificate în procesul redactării. Uh, aștept cu interes amendamentele noastre și aștept uh, cu același interes dezbaterile din săptămânile ce vor urma. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim foarte mult! Acum raportorii din umbră susțin foarte mult uh, perspectiva de gen din cadrul acestui raport pentru că uh, aceasta pentru că femeile și fetele tine reprezintă majoritatea victimelor și vreau să uh, uh, uh, mi exprim mulțumirile pentru coordonatorul antitrafic de la nivelul Comisiei Europene acce- accentul raportului nostru trebuie să se pună pe implementare, pe evaluarea faptului dacă statele membre incriminează sau dacă consideră acest trafic ca fiind criminalitate organizată. Dacă creează într-adevăr această sau creează această cultură a impunității. Dacă se axează pe prevenție, pe combatere, pe trafic și pe protecția victimelor. Din păcate, uh, există o legătură clară între creșterea traficului și migrație. Va trebui să analizăm cu situația femeilor în drumul lor spre Europa. Nimeni nu trebuie să fie abuzat, exploatat sau uh, maltratat. Avem nevoie de siguranță în Europa și nu de exploatare. Există situații dramatice pentru copii. Europol a raportat recent faptul că 10.000 de copii, o cifră înfiorătoare, au dispărut în drumul lor spre Europa. Aceasta înseamnă că ei probabil că fac obiectul unui trafic, abuz, prostituție, exploatare sexuală și așa mai departe. Cred că este foarte important să ne amintim faptul că înregistrarea copiilor reprezintă o cale de a ne asigura că avem un sistem de protecție și că avem astfel posibilitatea să vedem ce se întâmplă cu ei, să-i susținem. Este clar că traficul este o chestiune europeană care presupune un răspuns european este și că este mai multă nevoie de cooperare cu toate mijloacele posibile pentru a combate traficul și contrabanda. Unele state membre fac suficient pentru a crește cooperarea, cooperarea judiciară, polițienească, cu Eurojust, cu Frontex și așa mai departe, cu coordonatorii de trafic. Folosim oare hotspoturile suficient pentru a face o alertare timpurie pentru a identifica femeile care sunt vulnerabile exploatării? Și care sunt traficate. Operațiunile uh, Frontex uh, împreună cu alte și fac suficient pentru a combate traficanții care exploatează pe aceste femei. Și colectarea datelor este foarte importantă. Colectarea datelor reprezintă o modalitate de a identifica victimele posibile și de a împiedica criminalitatea. Schimbul de informații la nivelul statelor membre trebuie să crească de asemenea. Există o problemă încrederi între statele membre. Trebuie să acordăm instrumentele, să acordăm mai multe instrumente statelor pentru a crea această cultură a încrederii reciproce, pentru a putea realiza acest schimb de informații. S-a mai menționat informația, uh, uh, punctul legat de formarea profesională în raport cu nevoile speciale ale femeilor și fetelor ale victimelor traficului, dar și în domeniul prevenției. Este important de asemenea să avem în vedere uh, dark web, dark internet, care este folosit de către traficanți, ce putem să facem cu tehnologia nouă pentru a detecta și pentru a împiedica și pentru a combate bineînțeles, în parteneriat cu actorii de pe internet cu instrumentele antitrafic online. Cred că este important să vedem că statele membre folosesc uh, recunoașterea hotărârilor judecătorești la nivel transfrontalier, ordinele de protecție pentru femei, echipele de investigare comune, mandatele de arestare, ordinele de arestare europeană pentru a dezmembra rețelele. Și apoi, chestiunea confiscării și uh, bunurilor traficanților. Este o afacere imensă, cifrele ajung la 150 de miliarde de dolari pe an și toate acestea în detrimentul femeilor și fetelor tinere. Cred că este important să uh, colaborăm și uh, grupurile politice să, uh, facă față acestei provocări imense. Este vorba și de statele membre, de responsabilitatea acestora de a pune în aplicare toate aspectele directivei antitrafic. Vă mulțumesc foarte mult. Muchas gracias, señora Coracha. Espero... Mulțumim. Tenga un buen viaje. En nombre del grupo... Sper că veți ajunge la timp și veți avea un zbor bun și acum din partea Sendiului aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și în primul rând țin să îi mulțumesc raportoarei pentru un raport excelent. Doamna Corața Bild vorbea despre cooperare și, într-adevăr, cred că acest raport este o bază bună de cooperare. Am lucrat foarte bine împreună în toate grupurile politice pe, pe această chestiune până acum și sper că vom continua să acționăm tot așa. E foarte important. Așa cum s-a spus, e nevoie ca toate statele membre să fie implicate și să se implice probabil mai mult decât au făcut-o până acum. De aceea e important să colaborăm în grupurile politice. E păcat că Comisia a întârziat în ceea ce privește raportul de punere în aplicare, însă sperăm că îl vom primi cât de curând tot cred că noi putem să atingem toate punctele pe care trebuie să le atingem și să ne aducem aportul. Și am făcut deja acest lucru. Am sprijinit coordonatorul antitrafic. Aș dori să discut câteva puncte. Am discutat despre o identificare eficientă. Identificarea e foarte importantă atunci când avem de-a face cu victimele și este una din provocările noastre cele mai mari. Asta pentru că foarte multe dintre ele nu sunt găsite, nu apar deloc. Și de aceea, identificarea și folosirea de proceduri mai bune pentru identificare e, sunt foarte importante pentru a reduce traficul și și victimele au nevoie de acest fapt și ele sunt diferite. Vorbim în special de femei, vor fi femei și fete traficate din toate colțurile lumii, au nevoi diferite și trebuie să ținem cont de toate acestea atunci când uh, intrăm într-un proces de identificare. Așa cum spune și coordonatorul pentru trafic, victimele sunt foarte importante în întregul proces nu doar pentru că sunt victime. Sunt multe lucruri de care vor avea nevoie pentru că sunt victime, dar sunt importante și în prevenirea traficului. Pot să povestească de experiența lor și pot să asiste pe perioada anchetelor. De aceea cred că ar trebui să intrăm mai mult în legătură cu victimele decât am făcut-o până acum. Să le vedem nu doar ca pe niște victime, ci ca pe oameni care pot să ne ajute foarte mult în reducerea traficului. A fost intenționat, a fost menționat și internetul. Și da, e un punct uh, crucial. Traficanții nu sunt oameni care pur și simplu fac acest lucru. Nu, vorbim de crimă organizată, criminalitate organizată. Ei se folosesc de tot ce le stă la dispoziție, astfel încât să-ți desfășoare activitățile infracționale și includem aici și internetul și e foarte important. De aceea e important ca și noi să ne adaptăm și să ne folosim de aceleași mijloace de care se, folosi, se folosesc ei și să îi prindem prin intermediul lor. Cred că statele membre, poliția și alte agenții de punere în aplicare a legii în Uniunea Europeană trebuie să țină pasul și noi trebuie să ne adaptăm la ceea ce fac traficanții. Și sunt de acord cu doamna Corața Bild. Da, trebuie uh, nu doar să fie alături de noi statele membre și guvernele, ci trebuie să ne asigurăm că acțiunile, că agențiile de punere în aplicare a legii din toate statele membre își iau angajamentul de a reduce traficul de ființe umane, pentru că aceasta e o parte din ecuație și cred că e o parte despre care nu prea discutăm în comisia noastră, totuși e o parte importantă. Traficanții trebuie să fie urmăriți și trebuie să fie tratați ca infractori. Am discutat deja puțin despre articolul 23, care are de-a face cu infracționalizarea în momentul folosirii serviciilor acestora de trafic. Cred că e un alt lucru în care trebuie să se implice agențiile de punere în aplicare a legii și să ne asigurăm că traficul este o infracțiune în întreaga Uniune Europeană. Știu că raportorul a menționat de multe ori acest fapt în raport și raportul este foarte critic asupra faptului că folosirile serviciilor uh, rezultat în urma traficului de ființe umane nu e infracționalizată în întreaga Uniune Europeană. Și aici intervine traficul de femei și fete. Cifrele sunt uh, uriașe. Exploatarea sexuală e de fapt scopul principal al traficului de ființe umane și când discutăm acest aspect în comisia noastră e foarte important să tot menționăm acest lucru să ne referim la această problemă atât la nivelul Uniunii Europene cât și la nivel global, pentru că traficul de ființe umane țintește în special femeile. Bineînțeles, mai există și alte tipuri de exploatare în afară de cea sexuală și exploatarea prin muncă. Până în 2012, 23% din victimele din lume au fost pentru exploatare uh, sexuală, 97% dintre ele erau femei și 40% dintre victime erau pentru muncă forțată, o parte dintre ele erau bărbați. Aceste statistici ne arată cât de mult se axează aceste tipuri de exploatări pe femei și copii. Cifrele pentru exploatarea sexuală a fetelor și femeilor această cifră e și mai înaltă în Uniunea Europeană. 69% din victimele traficului în Uniunea Europeană sunt femei și, și fete. 95% dintre ele 65% dintre ele au fost exploatate în scopuri sexuale și 95% din victime sunt femei și fete. Cred că de aceea e foarte important ca noi în Comisia FEM să continuăm să discutăm acest subiect. Și trebuie să ne asigurăm că legislația este pusă în aplicare. Trebuie să continuăm să monitorizăm și să legiferăm pe acest domeniu. De aceea eu sprijin, sprijin infracționalizarea violenței împotriva femeilor. E tot un subiect pe care tot trebuie să-l discutăm în comisia noastră. Exploatarea sexuală și prostituția înseamnă violență împotriva femeilor sub o formă sau alta. Și ajung astfel la chestiunea legată de creșterea cererii pentru traficul și, explo- și pentru exploatare sexuală. în uh, țările în care e criminalizată prostituția, în care e decriminalizată prostituția, într-adevăr se înregistrează o scădere a cererii pentru femei și fete care au fost traficate. Deci se aduce într-adevăr la o reducere în traficul de ființe umane. De aceea cred că e important să luptăm pentru modelul nordic, să fie pus în aplicare într-un fel sau altul. Și da, știu că nu va fi ușor dar noi continuăm să luptăm pentru acesta în Europa. Și cred că noi, comisia noastră, suntem cei care trebuie să avem un rol de lider și să cerem această reducere. Această reducere a cererii e foarte importantă și să venim cu argumente pentru ea și aș dori să menționez și campaniile de atragere a atenției, schimbul de informații și schimbul de date. Așa cum s-a spus deja, cooperarea în Uniunea Europeană pe asemenea subiecte nu e întotdeauna suficientă sau așa de bună cât ar trebui să fie. De aceea trebuie să încurajăm statele membre să facă o treabă mai bună. Avem directiva originală care e o legislație excelentă ține cont de perspectiva de gen. E un exemplu a ceea ce poate să fie făcut atunci când există cooperare transfrontalieră în întreaga Uniune Europeană. Trebuie să continuăm această muncă, să o ne asigurăm că atunci când vom avea raportul de punere în aplicare de la Comisie, să spună și lucrurile bune, nu doar cele rele, așa cum a făcut-o și raportoarea noastră. Lupta împotriva traficului de ființe umane și împotriva exploatării sexuale sunt unul dintre lucrurile bune care au ieșit din această comisie și de aceea trebuie să menținem acest elan. Mulțumim. Doamna Bjork are cuvântul. Vă mulțumesc. Aș dori să îi mulțumesc lui Catherine pentru munca făcută. E un uh, raport minunat. S-au uh, strâns multe contacte, am uh, colaborat și cu Comisia Libe. E foarte important ca comisia noastră să rămână cea competentă pe fond. Statisticile pe care le-am văzut sunt într-adevăr supărătoare și ne arată faptul că femeile sunt cele mai expuse la asemenea probleme. Este clar că există diferite categorii de trafic cu ființe umane și pentru fiecare dintre ele avem nevoie de diferite strategii, astfel încât să le combatem. Există exploatarea prin muncă, prostituția femeilor, și chiar a fetelor și băieților. E important ca noi să ne ocupăm de aceste subiecte și eu cred că uh, aici e foarte importantă dimensiunea de gen și exact aceasta a fost și baza raportului acestuia. Trebuie să ținem cont de toate aceste categorii, să ținem cont de situația acestor bărbați și femei, trebuie să fie sprijinite victimele și trebuie să luptăm împotriva acestor tendințe. E nevoie și de măsuri de prevenire pe care să le luăm. Și aici sunt mulți factori care un, joacă un rol important. Ce le aduce în această situație pe fete și pe femei? cum ajung ele să fie traficate în scopuri sexuale. Dar avem și cealaltă parte, și anume cererea în Uniunea Europeană, cererea de femei și fete. Și aici prostituția, industria sexuală sunt factori principali. Ele sunt răspunzătoare pentru faptul că sunt traficate fetele și femeile avem, uh, doc, avem legislație europeană și atunci trebuie să ne gândim care sunt pașii următori, ce putem să facem astfel încât să fie scăzută cererea. Și cred că ce apare în raport e foarte bun în acest sens. Probabil aș mai lucra puțin la formulări, le-aș face să fie puțin mai puternice și mai clare, astfel încât mesajul să reasă mai clar. Cum spuneam, avem acte legislative bune, însă trebuie să mergem și mai departe, astfel încât cererea să fie redusă și trebuie să ne implicăm cât mai repede în acest domeniu. Bine, când spunem cerere, da, sunt uh, bărbații care cumpără femeile și fetele Bărbații sunt cei care sunt răspunzători pentru această cerere pentru femei și minori. Și nu trebuie să uităm acest fapt. De aceea și ei trebuie să fie implicați în măsurile de prevenire. Ce fel de persoane sunt cele mai expuse? Bineînțeles că aceste persoane, cele mai expuse, trebuie să se bucure de un sprijin consolidat și acest lucru apare și în raport. Victimele nu trebuie să fie pedepsite, cum se întâmplă, de exemplu, cu șederea ilegală sau în ceea ce privește veniturile, veniturile nedeclarate. Femeile nu pot să fie pedepsite mai departe pentru că au fost uh, traficate de acești bărbați. De aceea, statele membre trebuie să aibă legislație potrivită în acest domeniu și să o pună în aplicare. Raportul este unul excelent și eu voi colabora cu doamna raportor, voi depune amendamente și voi colabora și cu Comisia uh, Libe, pentru că acolo redactez eu avizul astfel încât să completăm acest text. Vă mulțumim. Domnule, doriți să interveniți? Da, mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc și, și eu, doamnei raportor, pentru text. Cred că în el apar multe lucruri care ne îngrijorează pe noi, mai ales în ceea ce privește punerea în aplicare a directivei. Câteva puncte pe care aș dori să le subliniez, care au fost uh, deja subliniate. În primul rând, colectarea de date. Doamna raportor a atins acest subiect. Nu avem o structură instituțională astfel încât să colectăm date și să schimbăm informații. Adică avem un asemenea sistem, dar dacă ne uităm pe site-ul Comisiei, vedem că totul vine din anul 2012. Deci există o problemă în ceea ce privește colectarea și, uh, și um, împărtășirea de informații. Nu avem date actualizate. Apoi mai există o altă problemă cu care avem de-a face. Avem instrumente legislative, dar există o întârziere mare în ceea ce privește punerea în aplicare a instrumentului legislativ. Și apoi, bineînțeles, mai există și probleme de coordonare și așa mai departe, pe care doamna Berder le menționează în raport. În loc să ne axăm pe tot ce nu s-a putut face în raport, cred că ar fi la fel de important să recunoaștem și următorul fapt ținând cont de criza refugiaților și alte lucruri pe care nu le-am putut prevedea, de exemplu, exploatarea sexuală pentru a supraviețui. E ceva ce am văzut că e în creștere acum pe rutele refugiaților și migranților, iar aceste femei nu sunt recunoscute ca fiind victime, nici măcar în directivă nu sunt recunoscute ca fiind victime. Deci e un vid aici și trebuie să venim cu un răspuns și la această problemă. Cum spunea și Catherine, tot ce, ar, tot ce ține de minunat minori. Trebuie să abordăm toate subiectele legate de minori, să facem mai multe în acest sens. Și mai există și alte aspecte pe care cred că trebuie să le subliniem, dar noi vom uh, colabora cu raportorii care fac o muncă excelentă. Vă mulțumim foarte mult, spune doamnă președinte, acum că am trecut prin grupurile politice, alți colegi, doamna Het, aveți cuvântul. <clears throat> Da, mulțumesc. Îi mulțumesc și eu, doamnei raportor pentru un act foarte bun, act legislativ foarte bun. Ceilalți care au luat cuvântul înaintea mea au spus deja punctele cele mai importante, însă și eu m-aș concentra puțin pe următoarele, cum au arătat lucrurile până acum. În 2011 eu eram raportor în ceea ce privește traficul de ființe umane și aș dori să mai spun câte ceva pentru că au existat multe dezvoltări de atunci. Nu a fost o situație simplă pentru mine să mă ocup de aceste subiecte. Chiar dacă există uh, legislație, există foarte multe lucruri care se află în uh, opoziție unele cu celelalte. Mi-a fost foarte greu să ajung la informații și cred că acum, în cei cinci ani care au trecut, uh, am mai făcut niște pași înainte și cred că acum putem să aliniem bine toate actele legislative pe care le avem în ceea ce privește traficul de ființe umane. Cred că am ținut cont aici de diferitele perspective. În actul legislativ precedent nu, ex- nu existau specificități de gen, nu era un punct central, nu se spunea că majoritatea victimelor sunt femei și fete și copii. Cred că această dimensiune, această perspectivă de gen e una foarte importantă. E importantă și în ceea ce privește măsurile de educație, de școlarizare și trebuie să se țină cont de acestea pe parcursul elaborării legislației. Un alt punct m-a mai bucurat foarte mult. Cred că ar fi important să avem un capitol special în ceea ce privește drepturile copilor. Tot mai mulți copii ajung în această situație deosebit de dificilă. Eu am încercat atunci să Um, pregătesc un fel de bază comună pentru legislație în Uniunea Europeană în care să se țină cont de cumpărarea de servicii sexuale. Cred că ar trebui să fie infracționalizată acțiunea de a cumpăra în conștiință de cauză servicii sexuale. Cred că e o problemă foarte delicată și e nevoie să acționăm la aceasta. Apoi doamna raportor ne spunea că trebuie să mergem mai departe pe aceste chestiuni și trebuie să abordăm cererea. Și tocmai cererea este cheia aici. Există există o serie întreagă de delicte care au de-a face cu exploatarea sexuală. Și aici ne putem uh, orienta și noi pe modelul nordic, cum spunea antevorbitoarea mea, și poate juca un rol important în munca noastră. În ceea ce privește perspectivele de revizuire, cred că, da, e o întrebare dificilă. Și aici, în Parlamentul European, au uh, existat niște conflicte între dreapta și stânga și mă bucur că doamna raportor a ținut cont de ele statisticile. Și acestea au fost un subiect uh, discutat. Când ne-am ocupat de acestea, noi ne-am gândit la următoarele. Traficul uman se concentrează pe anumite state din afara Europei. Asta am constatat noi dar e un delict care apare foarte des și în cadrul Uniunii Europene. Însă câteodată nu e foarte ușor să trimiți pe cineva înapoi în România atunci când a cumpărat servicii sexuale și e și mai dificil când trebuie să trimiți pe cineva înapoi în Africa. Apoi, un institut de perspectivă de gen, cum ar putea să joace și el un rol? Probabil trebuie să mai discutăm cu doamna raportor și cu toți cei implicați pe subiect. Așa că avem uh, speranțe mari și sper că, într-adevăr, vom găsi posibilități astfel încât să primim informații și din partea statelor membre. E un lucru care mie mi s-a părut foarte dificil, mie mi-era foarte greu să obțin informații, mai ales dacă ne dorim să descreștem cererea, atunci statele membre trebuie să raporteze, să ne spună ce fel de măsuri au luat astfel încât să combată traficul de ființe umane. Și cred că avem nevoie de aceste informații, astfel încât să știm dacă directiva este respectată în statele membre sau nu. Și acum, în final, Aș mai spune și ceva mai pozitiv. În Suedia lucrurile stau în felul următor. Poliția din Stockholm a organizat o conferință foarte mare ca cu subiect traficul de femei și polițiști din întreaga țară au fost invitați la această conferință. Unele regiuni au trimis uh, doar trei polițiști la această mare conferință cu subiectul trafic de ființe umane. Ce a fost interesant? A fost interesant să știm că polițiștii de trafic au fost cei care au luat cuvântul cel mai mult, pentru că major, foarte mulți dintre ei credeau că traficul de ființe umane are ceva de a face cu poliția de trafic. Important a fost că foarte mulți de la conferință au uh, considerat că e o temă foarte importantă și pe care trebuie să conlucreze. Trebuie ca această problemă să fie luată în serios de toată lumea și să fie folosite toate instrumentele care ne stau la dispoziție, astfel încât în Europa și în, restul lumii să punem capăt traficului de ființe umane. Vă mulțumim, doamnă Het. În numele de la Comisiune la Am să-i dau cuvântul doamnei Miria Sasiliadu, sunt numele comisiei, uh, coordonator pentru probleme de antitrafic, dacă nu mă înșel. Mulțumesc, mulțumesc că îmi dați uh, posibilitatea să mă adresez comisiei. În primul rând uh, vreau să salut atât raportul cât și accentul pe care îl pune acest raport. Vreau să mulțumesc Uh, doamnei Catherine Bearder, cu care am avut o colaborare excelentă. Cred că avem așteptări uh, foarte mari, dar avem deja rezultate bune, ceea ce ne umple de speranță. Mulțumesc! Vreau să spun câteva cuvinte. Deja am acoperit uh, o serie de puncte în întâlnirea de la Comisia Libe ieri dimineață. Um, pentru comisie este foarte clar, sunt lucruri pe care le-am spus în repetate rânduri, traficul de persoane este un uh, fenomen cu o perspectivă de gen sub toate formele și de aceea am uh, spus că uh, traficul de femei și tinere este violență structurală împotriva acestora, împotriva femeilor. Pentru noi, Traficul are două forțe motrice. Banii, în primul rând, o dimensiune uh, foarte puternică, criminalitatea organizată și profiturile astronomice pentru făptuitori, și, dar și cei, pentru cei din sectorul uh, juridic și cererea, cererea de tot felul de forme de exploatare. Acestea sunt cele două elemente Uh, asupra cărora ne concentrăm și pe care le prioritizăm. Aș vrea să vă atrag atenția asupra raportului Europol, care va fi publicat peste câteva zile pe site-ul Europol, dacă nu mă înșel. A fost deja uh, difuzat statelor membre, trimis statelor membre și tot ceea ce spun de acum încolo se verifică prin acest raport Europol. Vreau să mulțumesc uh, colegului care uh, a atras atenția asupra uh, datelor și necesității de a avea date recente. Raportul Europol um, aruncă lumină asupra unor tendințe care și dă date uh, din 2015. În ceea ce privește datele, continuăm munca noastră. Am cules date preliminare pentru 2013 și avem următoarea culegere de date care începe acum. Este o mare provocare atunci când culegem date pe o asemenea temă. Însă cred că mergem în direcția cea bună și pot să vă spun deja că avem indicii că avem o calitate mai bună a datelor în exercițiul curent pe care l-am început. În ceea ce privește copiii, este foarte clar și din strategia UE și din directivă că se pune un accent foarte mare pe uh, copii. Este regretabil pentru mine că această chestiune relevată uh, Uh, de doamna Corața uh, Bild uh, în cei 2010 de copii că nu am făcut suficient. Sistemul de protecție a copilului este o direcție pe care trebuie să meargă statele membre. Nu vreau să vă rețin atenția prea mult, vreau să vă spun la ce lucrăm în prezent sau la ceea ce se referă la acest raport avem patru documente care vor fi publicate. Primul, studiul privind uh, dimensiunea de gen a traficului, așa cum a spus doamna Bierder, uh, i-am făcut cunoscut întregul uh, studiu pe care îl vom publica în curând. Acesta a fost pregătit de un consorțiu de uh, oameni de știință din toată lumea, cunoscuți în toată lumea, cu o experiență de peste 30 de ani în ceea ce privește violența prin perspectiva genului. Acesta va fi publicat în luna următoare. Apoi, raportul trans rezultat al articolului 20 din legislația Uh, comunitară, care statele membre au uh, trimis rapoartele lor și acum noi elaborăm raportul care va fi predat Comisiei. El va fi gata în săptămânile următoare pentru a fi prezentat Parlamentului și Consiliului. Sunt uh, ușurată să văd că ceea ce avem noi în raport uh, coincide cu alte date și suntem pe calea cea bună cu acest tip de raport. Uh, Vreau să evidențiez faptul aici că societatea civilă a fost uh, consultată uh, pe scară largă cu privire la uh, acest raport. Uh, platforma societății civile a fost un aliat de nădejde. Uh, am primit uh, date și susținere de la ONG-uri din statele membre și de la nivel european. Acestea sunt menționate în raport. Al doilea aspect uh, raportul de uh, transpunere a directivei. Vreau să mulțumesc uh, din nou aici lui Catherine Bearder pentru preocuparea și pentru întrebările adresate Comisiei Europene, uh, întrebări în scris cărora le-a fost dat un răspuns și aș vrea să spun pentru toată lumea că cu ajutorul studiului de conformare care a fost comandat unui contractor extern, analizăm informația notificată de statele membre. Directiva are o arie cuprinzătoare, protecția victimilor, prevenirea și, de asemenea, este un, uh, o platformă dinamică. O serie de state și-au uh, uh, terminat notificarea, așteptăm notificarea transpoziției de plină de către Germania și așteptăm rezultatele studiului în uh, aprilie. Trebuie să evităm uh, raportarea multiplă, trebuie să avem o coerență, să ținem cont de rezultatele studiului de conformare. Și apoi, măsura în care statele membre uh, Uh, se conformează în baza uh, articolului 23.1 uh, vom menționa acest lucru în raport și vom incrimina astfel de servicii. E vorba de articolul 23 alineatul 2. De fapt avem două alineate în acest text legislativ. Aș vrea să spun acum că în ceea ce este raportul privind incriminarea, uh, voi uh, uh, exprima părele tuturor eurodeputaților pe care i-am auzit, însă incriminarea celor care sunt implicați într-o crimă, acest lucru este stabilit în tratat. Am avut directiva din 2009 uh, privind uh, sancțiunile uh, pentru cetățenii terțelor țări care sunt victimele traficului. Trebuie să avem o coerență a cadrului juridic trebuie să ne punem întrebarea ce facem dacă ceea ce facem noi ca membri ai acestui Parlament, dacă nu incriminăm pe cei care sunt implicați uh, în infracțiuni, ce opțiune avem? De fapt, este foarte greu uh, să culegem uh, date, la fel ca și în alte domenii ale criminalității. Am avut discuții similare atunci când a fost vorba de violența împotriva femeilor Uh, violul și așa mai departe. A fost mereu aceeași discuție. Cum construim uh, datele, uh, probele? Elementul final pe care aș vrea să-l subliniez este cadrul de politică post-2016 pe care ne construim toată strategia. După părerea noastră, acesta va ajuta munca noastră și se va uh, încadra în discuțiile uh, privind strategia după anul 2016. Și pentru asta vă mulțumesc. Mă opresc aici, sunt la dispoziția noastră. Înțelegem că există mai mulți experți care și-au uh, care uh, și-au uh, adus contribuțiile, însă Comisia are Uh, opțiuni limitate dacă nu există o conformare. Aș vrea să uh, subliniez că uh, Comisia este unul dintre rarele exemple de organisme care urmăresc executarea deciziilor. Putem să facem acest lucru și dacă procedurile de încălcare sunt o opțiune limitată, nu știu ce mai putem spune altceva. Este responsabilitatea Comisiei, uh, conform articolului 17.1 din tratat, pentru a asigura că atât tratatul Uniunii Europene cât și TFEU, <laughs> precum și măsurile adoptate în baza acestora, sunt corect aplicate. Ne facem treaba și avem instrumente puternice să facem acest lucru. Uh, sunt gata să răspund sau să furnizez informațiile pe care Parlamentul le-ar putea solicita și vă mulțumesc încă o dată pentru raport. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru că ați fost atât de dispusă să participați uh, la ședința noastră și la munca noastră. Nu știu, doamna Bierger, dacă doriți uh, să luați cuvântul, să comentați. Da, aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la această discuție. A fost uh, o discuție utilă și vreau să le mulțumesc pentru remarci. Există o serie de aspecte la care doresc să mă refer, câteva, așa cum a spus doamna Corața Bild, efectele migrației uh, acestea afect, afectează categoria grupurilor uh, vulnerabile. Este o chestiune. Uh, numărul copiilor care sunt uh, neînsoțiți și care circulă prin Europa. Problema uh, identificării pe care a menționat-o doamna Hannibal. Dacă am putea să venim cu o soluție rapidă, hai să o găsim, dar oricum e vorba de o problemă de dimensiuni uriașe. În Regatul Unit uh, există o campanie cu uh, fluturași uh, care sunt distribuiți, arată ce se întâmplă în fiecare comunitate o victimă a fost uh, uh, deținută în servitute uh, domestică timp de ani de zile și a fost un reportaj la televiziune în legătură cu persoanele care sunt victimele traficului și cu un număr căruia puteți să te adresezi. Aceasta a făcut-o și a fost salvată. Deci, iată roadele unor astfel de campanii Participarea cetățenească este necesară pentru a ajuta victimele să găsească susținerea necesară și, de asemenea, să conștientizeze populația uh, și uh, în legătură cu semnele pe care trebuie să le urmărească pentru a vedea că e vorba de trafic de persoane. Totul însă trebuie făcut cu foarte mare uh, grijă. Recuperarea uh, este o soluție uh, uh, rapidă dar uh, reîntoarcerea uh, victimelor în locul unde uh, au fost victime nu este întotdeauna un proces ușor și totul trebuie și trebuie să procedăm cu foarte mare grijă. Acum, în cât privește implementarea, nu sunt foarte mulțumită. Eu cârpeală Uh, statele membre nu stau foarte bine cu punerea în aplicare și cred că statele membre trebuie trase la răspundere atunci când se întâmplă acest lucru și sunt bucuroasă aflu că comisia să dispusă să o facă. În Parlament am încercat să creăm piața unică în diferite domenii, energetică, financiară și așa mai departe. Îmi pare rău că trebuie să spun Um, că există o piață unică prosperă, care ea nu-i pasă de limbă, de frontiere, uh, persoanele sunt uh, traficate și uh, acest lucru, așa cum a spus-o Maria, este o sursă de profituri uriașe. Știți de ce uh, agențiile de păstrare a ordinii nu își fac treaba așa cum trebuie să îi găsească pe făptași și să-i incrimineze. Nu trebuie să uh, vorbim de incriminarea criminală pentru că prin natura lor sunt deja criminali și uh, agențiile uh, de păstrare a ordinilor trebuie să îi uh, pedepsească. Uh, veți veni, sunt convinsă, cu contribuții care vor rotunji acest raport și acesta va ajunge la guverne pentru ca uh, acestea să pună în aplicare legislație pe care au semnat-o. Mulțumesc, doamnă Bielea. Deci, uh, doamna Biver a vorbit despre îngrijorările legate de punerea în aplicare a legislației în statele membre. O să trecem la, următoarea, la următorul punct, prezentarea unor experți externi la evaluarea implementării directivei 2011 mm, privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protecția victimelor, așa încât o să le cer uh, experților care vor face prezentări să respecte strict uh, timpul alocat. Fiecare are la dispoziție 8 minute. Îi dau cuvântul doamnei Barbara Hull, uh, membră care a fost membră la comisie din 2003-2011 a grupului de experți va prezenta implementarea, în special în ceea ce privește situația din Germania și România. Aveți cuvântul. Distinși membri ai Comisiei, domnilor și domnilor, în primul rând aș dori să mulțumesc Comisiei și în numele coautorilor profesor care sunt alături de mine aici pentru că mi-au oferit ocazia să prezint constatările mele privind raportul uh, implementării directivei 2011 din perspectiva de gen. Am prezentat primul raport care a avut în vedere Germania, Lituania și Suedia și în același timp domenii conceptuale generale care au apărut atunci când am analizat directiva din punct de vedere al perspectivei de gen apoi în țările de jos, uh, România și Regatul Unit, primele trei țări. Constatările noastre au dovedit că există o lipsă de monitorizare sistematică a implementării directivei a statelor UE și că există o înțelegere incoerentă, o utilizare incoerentă a termenului gen, dar și al termenului cerere. Vreau să dau două exemple pentru ambele <clears throat> constatări pe care le-am identificat și colega mea uh, va continua. În primul rând, folosirea genului și incoerența existentă, acolo, existentă în ceea ce privește implementarea directivei în statele membre. Potrivit constatărilor noastre și analizând susținerea existentă și structurile existente în Germania, Lituania și Suedia, recomandăm să se rectifice din uh, punct de vedere al genului. O directivă obligă statele membre la articolul 11.2, citesc, să se asigure că o persoană beneficiază de asistență și susținere de îndată ce autoritățile competente au motive suficient rezonabile pentru a considera că persoana respectivă ar fi făcut uh, obiectul unei uh, infracțiuni din domeniul traficului de ființe umane realitatea a ceea ce este denumit identificare formală este adesea foarte birocratică. Victima traficului are, trebuie adesea să se califice pentru a, a primi susținere din partea structurilor de susținere și de asistență. Ținând seama de experiența și de practicile pe care activismul feminist le-a uh, dobândit în statele membre pentru a răspunde violenței împotriva femeilor, Vreau să subliniez de asemenea uh, susținerea faptului că traficul face parte din violența structurală împotriva femeii. Activiștii în ultimele decenii au încercat să răspundă, să lupte împotriva violenței pentru a se oferi un acces minim pentru victime și un anumit plafon victimele uh, violente ezită să raporteze uh, infracțiunea din cauza stigmatului social și al uh, sentimentului de rușine. De aceea, victimele violenței domestice și violului în majoritatea statelor lumei nu trebuie să se califice pentru a avea acces la adăposturi sau la centre de consiliere. Cu toate acestea, procedurile de identificare sugerează faptul că victimele trebuie să fie întâi identificate de către autoritățile competente înainte de a intra în structurile de sprijin. Aceasta ține nu numai de dreptul la viața privată a victimelor trafic, dar și de dorința lor de a intra în astfel de structuri și de a raporta infracțiunea. Ca un al doilea exemplu de incoerență, de utilizare incoerentă a termenului cerere, și este primul exemplu de cerere, nu există o utilizare coerentă a terminologiei care este evidențiată în directiva UE pentru a descuraja și reduce cererea care duce la toate formele de exploatare potrivit articolului 18. De exemplu, în ceea ce privește cererea de exploatare sexuală, anumite state membre au discutat despre introducerea uh, utilizării serviciilor de trafic de persoane, de exploatare și de prostituție, care prezentând un element de infracțiune în legislația lor antitrafic, așa cum se întâmplă în Germania, alte state membre au definit toate utilizările de servicii pentru persoane din prostituție, care prezentând un element de infracțiune, cum e situația în Suedia. Există o lipsă de înțelegere la nivelul statelor membre în ceea ce privește activitățile care reprezintă cererea pentru toate formele de exploatare în din cadrul antitrafic. Descurajarea cererii pentru alte forme de exploatare decât cea sexuală are de asemenea implicații puterne de gen, implicații de gen și acestea nu sunt adesea subliniate, de exemplu, munca domestică sunt uh, sectoare de muncă cu un nivel înalt de, um, de, de femei. Există o cerere mare de, pentru uh, muncă ieftină uh, din cauza schimbărilor demografice. S-a acordat atenția necesară problemei descurajării cererii în aceste uh, sectoare economice, cum ar fi îngrijirea la domiciliu și așa mai departe. Anumite industrii, de exemplu în agricultură, procesarea alimentelor, construcții și uh, industria productivă. Și acum îi dau cuvântul colegei mele pentru a continua. Mulțumim. Doamna Scrivencova și dânsa este membră a acestui grup al Comisiei Europene. Și se va referi la implementarea directivei în Regatul Unit. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru invitație. Vreau să aduc niște clarificări, așa cum a spus și antevorbitoarea, în raportul transmis recent a avut în vedere Suedia, Lituania și Germania. Și suntem în procesul redactării unui raport care să se refere la România, țările de jos și Regatul Unit. Voi face niște observații privind Regatul Unit, dar nu am făcut încă întreaga analiză privind Regatul Unit. Distinși membri ai Comisiei, sunteți familiarizați, bineînțeles, cu faptul că toate statele membre sunt obligate să se confermeze cu direct, directivă, așa cum s-a spus, majoritatea au făcut-o, însă depinde de fiecare stat membru să decidă felul în care o face, aceste uh, rezultate sunt foarte variabile în ceea ce privește implementarea. S-a vorbit despre o implementare limitată, așa cum a spus antevorbitoarea. Uh, cerințele directivei se referă la aspecte care nu sunt clar, definite foarte clar sau poate că nu există o înțelegere comună la nivel european, cum ar fi genul și cererea în contextul traficului. Am văzut că există foarte puțin în ceea ce privește ghidarea statelor membre în ceea ce privește implementarea directivei și acest lucru uh, demonstrează lipsa de coerență. Este dificil să se monitorizeze aplicarea din perspectiva genului. Uh, înțelegerea genului este destul de îngustă și aceasta ține în special de traficul de femei și de fete tinere pentru prostituție. Uh, lupta împotriva acestui fenomen s-a axat pe traficul de femei în anii 90 și la începutul anilor 2000 dar acum avem o perspectivă mai amplă, avem în vedere traficul pentru o varietate de scopuri. Așa cum s-a subliniat în statisticile Eurostat, femeile și fetele reprezintă în continuare majoritatea victimelor traficului pentru uh, exploatare sexuală. Însă, acesta este doar o mică parte care reflectă abilitatea statului de a identifica diferitele forme de trafic. Când am examinat cele trei țări din raport, a reieșit că accentul se extinde spre identificarea tuturor tipurilor de exploatare. Exploatarea muncii, de exemplu, uh, depășește pe aceea uh, sexuală în multe țări. Și acest lucru apare în raportul Poliției Suedeze din 2011-2012. S-au înregistrat mai multe uh, cazuri de trafic, de exploatare a muncii decât sexuală și acest lucru s-a regăsit și în Regatul Unit. Trebuie să recunoaștem că există o diferențiere în ceea ce genul. Și majoritatea traficului pentru exploatare sexuală, servitudea domestică și îngrijirea uh, la domiciliu este real, prestată de femei. Atât femeile cât și bărbații sunt victime în multe alte industrii unde apare traficul. Una dintre recomandările făcute în raport este că implementarea perspectivei de gen, așa cum statele membre trebuie să țină seama de toate identitățile de gen și să se asigure că toate victimele au acces egal la protecție și la asistență specializată și de asemenea acces la justiție, așa cum se prevede în directivă. În raport ne-am concentrat pe diferite secțiuni ale directivei, cum ar fi asistența și prevenția, vrem să subliniem că ă, ca dimensiunea de gen trebuie avută în vedere în implementare. Pentru că femeile sau băieții sau bărbații din anumite contexte ă, sunt mai apte unei astfel de exploatări ă, din anumite motive. Traficul, așa cum s-a spus, ține și de dezbaterile privind cererea de trafic. Discuțiile din acest domeniu au dus la faptul că lipsa de definiție pentru cerere a reprezentat un factor semnificativ și așteptăm rezultatele studiului multianual al Comisiei și sperăm că acesta ne va ajuta să aducem claritate în definirea noțiunii și pentru a ajunge la o înțelegere comună la nivelul Uniunii. Avem și noi o mică contribuție la înțelegerea comună a cererii în acest raport. După cum s-a subliniat deja, este clar, este clar din directivă uh, și coordonator la antitrafic ne-a reamintit astăzi că cererea pentru servicii uh, de de toate felurile de exploatare este abordată și uh, reducerea cererii trebuie să se axeze atât pe cerere, dar și pe circumstanțele care facilitează exploatarea la locul de destinație, precum și pe condițiile care îi fac pe oameni să se miște, să plece. Și aceste măsuri trebuie să aibă în vedere vulnerabilitățile care provin dintr-o combinație de circumstanțe pentru că am învățat că femeile și copiii care vin din același context social al sărăciei într-un loc nu sunt uh, nu, pot face obiectul traficului, dar în alt loc pot face obiectul traficului. Măsurile care trebuie introduse includ o combinație de campanii de sensibilizare, de educație, de măsuri socioeconomice care trebuie să fie uh, Uh, extinse, inclusiv prin sprijinul multor actori. De asemenea, există anumite aspecte în, din domeniul unde oamenii sunt, fac obiectul exploatării. Trebuie să se definească ce reprezintă uh, cererea în contextul traficului. Și apoi, Organizația Mondială a Muncii a analizat conceptul de cerere printr-unul din programele sale și a definit acesta la, nivel, la trei niveluri, la nivelul angajatorului, consumatorului și al părților, ter, părților terțe din proces. În raportul nostru am evidențiat faptul că la nivelul UE ne aflăm la cel de-al patrulea nivel, acela pentru o muncă decentă. Și aici oamenii sunt uneori împinși de circunstanțe să uh, ajungă în astfel de situație. Nu avem suficient timp pentru a extinde prezentarea, însă raportul conține suficiente date. Vă mulțumesc. Muchas gracias. Eh, tiene la palabra la... Vă mulțumim. Și acum doamna Roth are cuvântul. Doamna Roth. Distinguished parliamentarians, ladies and gentlemen. Stimați europarlamentari, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că îmi permiteți să vă vorbesc astăzi aici, spune doamna Ioncova. Eu lucrez pentru Finlanda, sunt raportor pentru trafic și ființe umane la o agenție finlandeză care e o autoritate independentă de supraveghere din Finlanda. Există mai multe instrumente internaționale și naționale care au fost puse în aplicare în combaterea traficului cu ființe umane. În ceea ce privește legislația internațională și națională, sunt uh, niște lucruri remarcabile. Victimele au acum dreptul la asistență și protecție. Trebuie să ne amintim că niciun alt cadru legal, cum ar fi Um, cadrul legal în ceea ce privește sclavia modernă nu are drepturi atât de puternice oferite oamenilor vulnerabili. Punerea în aplicare a acestor instrumente s-a dovedit a fi plină de provocări în toată lumea. Aceste provocări sunt arătate de diferențele care există, în primul rând, între numerele estimate și, și cifrele reale ale victimelor identificate. Identificarea victimelor traficului de ființe umane e de importanță crucială. Fără să fie identificate așa cum trebuie, există multe probleme care își fac efectul și asupra altor măsuri. Faptul că există un număr mic de victime identificate și de cazuri identificate pot să facă ca politicienii să creadă că vorbim de un fenomen nu de mare amploare care nu prea merită atenție. Din punct de vedere individual, e foarte important ca victima să fie identificată ca victima traficului uman. Doar victimele de trafic uman sunt cele care au drepturi la asistență și măsuri de protecție din partea statelor. Doamnelor și domnilor, cadrul legislativ antitrafic e cel mai bun pe care îl avem. E responsabilitatea noastră ca acesta să funcționeze. Prea multe vieți depind de el. Acest document pe care l-am redactat pentru dumneavoastră abordează cauzele pentru care uh, traficul de ființe umane legat de prostituție e atât de greu de identificat și abordat. Acest document își dorește să identifice obstacolele existente și să le depășească. Documentul se concentrează pe Finlanda, însă cred că multe dintre rezultate pot fi generalizate și pentru alte țări din Uniunea Europeană. O mare majoritate a victimelor sunt exploatate și sexual și economic și sunt în mare parte formate din femei și fete. Așa că analiza noastră trebuie să țină cont de dimensiunea de gen. Dificultățile în lupta împotriva ca traficului cu ființe umane, mai ales în ceea ce privește exploatarea sexuală, se poate explica prin următoarele. În primul rând, prin definirea traficului de ființe umane. Există o o relație foarte complexă cu prostituția și apoi intervine și inabilitatea sistemelor de justiție care nu reușesc să identifice dinamica exploatării. Nu a fost ușor să ajungem la un acord în ceea ce privește definirea traficului cu ființe umane. Primul instrument modern împotriva fenomenului nu era clară relația dintre traficul uman și prostituție. Definiția din protocol este un compromis între diferite puncte de vedere asupra prostituției. În termeni juridici, definiția nu ține cont de regulamentele naționale în ceea ce privește prostituția, însă e important că în, în afară de forțarea unei persoane în prostituție prin diferite mijloace mai conține și alte lucruri mai de detaliu, abuzul de putere și poziția vulnerabilă a victimei. Doamnelor și domnilor, acesta e un lucru foarte important care nu poate fi îndeajuns subliniat în definiție se spune clar care este domeniul de aplicare, cine sunt persoanele care sunt protejate și asistate. Definiția e totuși deschisă interpretărilor. Întrebarea când are loc exploatarea ca parte a prostituției sau alte părți de servicii sexuale comerciale, legată de traficul uman. Aceasta apare oricând se are de-a face cu victimele traficului de ființe umane, mai ales atunci când criminalul folosește procedee psihologice asupra victimei. Acest lucru înseamnă că multe dintre victime nu sunt niciodată identificate și nu primesc sprijin. Mulți dintre uh, Uh, abuz, dintre cei care comit aceste abuzuri nu ajung în fața justiției. Sistemul de justiție pare să nu fie pregătit astfel încât să facă parte acestui tip de exploatare. Acest lucru a fost notat și de Eurojust și de alte organizații. Traficul uman de puțin ori e ceva momentan și e un întreg proces de exploatare. Acolo, infractorul este cel care o afectează foarte mult pe victimă, îi ia libertatea, o manipulează și o face să îi se supună dorințelor. În aceste cazuri, descoperită în Finlanda, victimele se află sub controlul atacatorilor, deși parcă duc o viață normală. Victimele nu au posibilități reale de a întrerupe activitățile de exploatare, nu se pot proteja și nu pot să ceară ajutor pentru că sunt manipulate și umilite. Experții în, în psihiatrie și experții în domeniul traumei aduc dovezi în ceea ce privește dinamicile exploatării. Acest lucru a fost explicat prin diferite fenomene psihologice care sunt foarte asemănătoare cu ceea ce se întâmplă cu violența între parteneri și alte forme de violență și abuz. Trebuie să se acorde o mai mare atenție dimensiunii psihologice a traficului uman, atât în legislație cât și în practică pentru că dovezile pentru traficul de ființe umane se află în mintea victimelor. Dificultatea de a identifica asemenea victime poate fi explicată din istoria legislativă. Femeile din acest domeniu au fost văzute ca amenințări împotriva societății. În primul rând, se, punea în pericol, se puneau în pericol dinamicile sociale, siguranța publică, sănătatea publică. Așa că s-a ajuns la niște răspunsuri juridice care încearcă să controleze femeile în, aflate în prostituție și nu să se adreseze abuzului sau cererii. Și așa stau lucrurile și în Finlanda. Cadrul privind traficul de ființe umane dorește să schimbe acest fel de a înțelege lucrurile. Sunt introduse măsuri de asistență și protecție pentru cei mai vulnerabili și acest lucru e foarte important sub legislația internațională. Acest cadru legislativ vine cu drepturi mai concrete pentru victimele infracționalităților periculoase. Una din problemele cele mai importante aici e și faptul că rolul victimelor în uh, toate acestea e marginalizat în sistemele juridice naționale și și în practică. Protecția victimelor e dependentă de procesul juridic și de aceea este foarte greu ca victima să raporteze ce i s-a întâmplat și să își ceară drepturile. Ca consecință, multe victime prefer să nu fie identificate și atunci renunță la aceste măsuri de protecție și asistență. Pentru a identifica mai multe victime, trebuie să putem să uh, avem bunăvoința să ajutăm pe fiecare care are nevoie. E, import, e dificil să vedem care sunt toate problemele de analizat aici, dificultățile, uh, seamănă foarte mult cu dificultățile pe care are, le are sistemul juridic în legătură cu alte forme de violență sexuală. Mai ales dacă victima a fost de acord să se întâlnească și chiar să se căsătorească cu abuzatorul ei. Sper că o perspectivă lărgită ne va ajuta să înțelegem de ce e atât de dificilă identificarea victimelor traficului și să reușim să rezolvăm aceste dificultăți. femeile finlandeze care sunt uh, independente, au poziții economice bune. De multe ori, ele sunt văzute ca fiind responsabile pentru violența care este resimțită asupra lor. Caracteristicile victimelor, faptul că o persoană are un anumit sex, cât și interacțiunile în care au loc uh, violențele, de exemplu, sexul com- uh, activitățile sexuale comerciale pot să aibă un, afect, un efect asupra acestui cadru legislativ. Dacă femeile se consideră că au contribuit și ele, au intrat voluntar în sistemul de prostituție și atunci nu sunt văzute ca victime, indiferent de cât de vulnerabilă era situația lor și circumstanțele în care au ajuns să vândă servicii sexuale. Același lucru nu se întâmplă și în cazul victimelor exploatării prin muncă. Doamnelor și domnilor, în, doc- în document apar și niște recomandări care, în primul rând, își doresc să îmbunătățească felul în care sunt identificate victimele. Încercăm să facem să înțeleagă faptul că victimele există printre noi și că trebuie să ne folosim de diferite instrumente judiciare astfel încât să abordăm aceste probleme. Recomandările vor să ne ajute să înțelegem că mm, punctul cel mai important în traficul uman e cel psihologic. Recomandările mai țin cont și de toate aspectele din societate care își aduc contribuția la o potențială creștere a traficului pentru exploatare sexuală, cum ar fi cererea pentru uh, servicii sexuale comerciale și de aceea infracționalizarea acestui tip de activități e foarte importantă, astfel încât mediul să fie mai puțin favorabil traficului de ființe umane. Apoi țările ar trebui să evalueze foarte clar ce se întâmplă cu traficul de ființe umane din perspectivă de gen și legislația trebuie să fie și ea ajustată iar instituțiile europene au un rol foarte important pentru că Uniunea Europeană are un mandat puternic de a adopta legislație în aceste domenii. Vă mulțumim! Vă mulțumim, într-adevăr, subiectul este foarte interesant și am dori să pot să acord mai mult timp fiecare, însă trebuie să fim foarte stricți pentru că mai avem și alte puncte pe ordinea de zi și mai avem și alți vorbitori, așa că ultimul vorbitor este doamna Iuncova. distinguished members of the uh, committee. Distinși membrii ai comisiei, doamnelor și domnilor, am uh, privilegiul de a uh, prezenta uh, datele din două studii din Bulgaria și Irlanda. Sunt diferite profile în ceea ce privește locația geografică și expunerea la criza refugiaților. Sunt țări uh, de destinație și de origine Totuși, uh, concluziile preliminare arată că există multe similarități, atât în ceea ce privește succesul și problemele asociate implementării Directivei 36 toate țările au uh, legislație robustă de penalizare a traficului de persoane. Există organisme uh, de uh, monitorizare și de trimitere. Statele membre au resurse desemnate și eforturile de abordare a traficului sunt uh, Uh, o prioritate națională. Traficul pentru prostituție este infracțiunea uh, preponderentă, sunt uh, victime copii care ar merita un studiu de sine stătător. E vorba aici uh, și uh, de accesul uh, la medicamente, dar sunt politici restrictive în ceea ce privește cazarea. În Bulgaria există un centru pentru femei victime ale traficului, femei care au fost supuse violenței sexuale și traumei se dă atenție noilor forme uh, de uh, trafic de persoane și se încearcă un răspuns uh, proactiv la căsătoriile forțate, droguri, toate acestea vor fi publicate în aprilie sau în mai. Totuși, există și rezultate ale implementării directivei care au fost evidențiate în ultimii ani. Această problemă importantă arată cât de multă atenție se dă legislației europene. Drepturile victimelor nu sunt consfințite în lege și, ca atare, nu sunt Uh, garantate. Există o lipsă de politici cuprinzătoare care să ofere asistență victimelor. Există o abordare uh, de naționalitate, iar solicitanții de azil uh, sunt unor împiedicați să facă aceste cereri nu se ține cont de Uh, componenta de gen de multe ori. Uh, asistența cere cooperare cu autoritățile, accesul uh, la astfel de servicii trebuie asigurat de poliție. Sigur, faptul că există astfel de structuri nu compensează suferințele victimelor Există o dublă înțelegere a definiției uh, victimei uh, în uh, scopul aducerii în justiție sau în scopul identificării. Acest lucru este în relație cu elementul mișloace. De exemplu, consimțământul femeilor uh, în chestiuni de prostituție, în recunoașterea lor ca victime, identificarea, procesul de uh, identificare a fost semnalat de Greta ca fiind problematic. E vorba de consultații care, uh, consultări care implică societatea civilă. Bulgaria a fost uh, uh, pusă pe lista de observare pentru că sistemul structurilor de monitorizare nu funcționa Uh, în mod corespunzător. Nu există suficientă capacitate, uh, nu există suficiente adăposturi pentru bărbați, este nevoie de mai multă reintegrare pentru grupurile vulnerabile de romi, uh, copii, femei. În ceea ce privește prevenirea chiar dacă utilizarea serviciilor de trafic de persoane este uh, incriminat, totuși nu există, nu are uh, o forță descurajatoare. Bulgaria, împreună cu alte state membre, a uh, inițiat o anchetă cuprinzătoare în ceea ce privește sexul neplătit în Europa și au fost uh, prezentate a măsuri care și-au dovedit ineficiența în acest domeniu. În ceea ce privește Irlanda, uh, aceasta a abordat uh, prostituția frontal. Și, în ultimul rând, aș vrea să vă atrag atenția asupra unui proiect finanțat de Comisia Europeană ce privește Bulgaria și Irlanda este inspirat de articolul 12.2, accesul la consiliere fără întârziere. Este vorba de proiectul uh, Early Legal Intervention, uh, intervenția uh, judiciară timpurie. Beneficiile unei astfel de abordări sunt foarte mari atât pentru victime cât și pentru stat. victim, pentru victime există un acces uh, sporit, uh, posibilități de uh, refacere, garanții de impunitate. Cât despre stat, sporește posibilitatea victimelor de a coopera cu poliția, devenind martori în acțiunile penale împotriva traficanților, ducând la condamnarea acestora traficanții pot fi uh, reținuți de către stat și există un risc redus uh, de contestații împotriva statului în viitor. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc uh, colegilor care au intervenit, mulțumesc pentru contribuțiile lor. Ceea ce ne-a spus a fost extrem de interesant. o să dau uh, uh, cuvântul acum și reprezentantei uh, Comisiei pentru Domnite, doamna Zaharia de. Mulțumesc, doamna președinte, onorați uh, membrii Parlamentului, mulțumesc pentru această sesiune extraordinară, interesantă. Am luat notă de cele spuse de experți. Așa cum uh, uh a, vor, a spus traficul, coordonatorul acțiunilor de trafic, sunt uh, intervenții importante. O să uh, ne adresăm uh, Parlamentului pentru a ne asigura că nu există înțelegeri greșite atunci când e vorba despre dispozițiile legale și rolul Comisiei. Aș vrea să subliniez faptul că există un singur studiu comandat de Comisia Europeană Uh, studiul privind dimensiunea de gen a traficului de persoane care a fost transmis raportorilor, orice alt studiu la cerere nu este un studiu al Comisiei, sunt proiecte independente uh, inițiate de organizații care au solicitat finanțare europeană în acest sens, care sunt dornice să clarifice aceste probleme. Singurul studiu al comandat de comisie a fost deja comunicat uh, Parlamentului. Și o ultimă notă Uh, politică europeană de combatere a traficului uh, înglobează traficul în alte uh, domenii, agenda europeană privind migrația, privind securitatea, privind egalitatea de gen, planul de acțiune pentru drepturile omului, Apoi, uh, în multe alte uh, sectoare apare uh, această componentă a traficului, așa cum mi se pare potrivit. Din îmi dau seama că nu este foarte mult timp, dar vreau doar să spun că rămânem la dispoziția Parlamentului pentru a reveni cu informații faptice în legătură cu acest lucru. Președinte, mulțumesc și pentru a încheia uh, dezbaterea, am să dau cuvântul doamnei Bierder și o să o rog să fie subcintă. Mulțumesc că uh, am primit un volum foarte mare de informații, uh, se desfășoară foarte multe activități, ceea ce este îmbucurător. M-a interesat în mod deosebit să aud din partea reprezentantei Finlandei că definiția abuzului de putere este atât de uh, grea, ceea ce uh, face aproape imposibil pentru victime să uh, vină, să iasă uh, la lumină și să uh, mărturisească. Uneori li se iau uh, pașapartele, un lucru care în sine uh, este îngrozitor, ți se spune că vei fi trimis înapoi în țara ta. În uh, Regatul Unit am avut uh, Uh, o fată, o nigeriancă uh, de 13-14 ani, i s-a uh, tăiat părul foarte scurt, i-au păstrat șuvițele de păr și i-au spus că aceasta este un vudu și familia ei va fi afectată. Deci, iată exemple îngrozitoare. Este foarte, foarte greu. Mulțumesc pentru ceea ce faceți. Știu că timpul ne presează, am putea să discutăm ore în șir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 ABC-ul unei Constituții care ia în considerare dimensiunea de gen prezentarea de Silvia Șuteu și Ibrahim Draji, inițiativă feministă Euromed. Deci, doamna Șuteu, vă rog. you. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Vreau să spun că este o onoare și o plăcere să mă aflu aici și să vă prezint uh, proiectul uh, ABC-ul unei Constituții care, în considerare dimensiunea de gen, a fost uh, uh, inițiat de o rețea uh, care militează pentru drepturile uh, femeilor. Uh, sunt uh, organizații din regiunea Euromed și vreau să mulțumesc uh, Comisiei uh, pentru susținerea acordată acestui proiect până acum și de acum încolo. O să vă fac o prezentare generală a proiectului nostru, uh, scopul său, uh, uh, țintele, iar colegul meu, Ibrahim, vă va explica de ce este atât de important ca acest proces, proiect, mă scuzați, să fie finalizat și să poată să fie utilizat la elaborarea Constituțiilor în prezent. Care este scopul uh, ADC uh, unei Constituții este să educe, să uh, îndrume pe cei care redactează Constituțiile sau populația pentru a ține cont de componenta de gen. În această privință este diferit de tot ceea ce există, ghiduri, Uh, sau linii directoare pentru elaborarea uh, Constituțiilor. Uh, el analizează toate aspectele, nu numai conținutul unei Constituții, ci și procesul prin care se redactează o astfel de Constituție. Și se aplică o analiză feministă a acestui proces. Țintele sunt experți, experți uh, juridici uh, care vor fi implicați uh, în elaborarea Constituțiilor, dar și activiști în ceea ce privește drepturile femeilor sau membrii ai societății civile în general, militanți pentru drepturile omului. Aceste două grupuri sunt reprezentate și în grupul care a lucrat la acest ABC, Uh, unde sunt combinate expertiza și experiența practicienilor. Uh, avem un grup de referință, unii sunt prezenți aici, reprezentând țări cum ar fi Siria, Tunisia și alte țări. De asemenea, uh, ținta noastră vor fi și studenții și populația Uh, temele care vor fi uh, incluse în programa uh, școlară în zona Euromed pentru a ajuta la educarea elevilor pentru a ști că în Constituție trebuie să fie și elemente de gen. Și pentru a vă face o idee în legătură cu acest ABC, mm. sunt șase capitole scrise pe înțelesul tuturor, Uh, cu uh, sfaturi uh, practice, învățăminte concrete din practică. Sunt abordate chestiuni cum ar fi de ce o Constituție care să fie atentă la problemele de gen trebuie promovată. E vorba de obligații regionale și internaționale ale statelor pentru a asigura egalitatea de gen și uh, Uh, non-discriminarea, lucruri care trebuie să apară în Constituție, apoi abordează principii democratice și legătura între o Constituție democratic, democratică și o Constituție atentă la perspectiva de gen Apoi se dă atenție și de formularea, limbajul uh, în sine al Constituției, strategiile concrete, uh, se discută garanții pentru uh, traducere sau asigurarea că textul Constituției nu rămâne un text pur și simplu pe hârtie, ci este transpus în fapte și duce la protecția femeilor se vorbește despre toate uh, etapele înainte de uh, elaborare, elaborare, ratificare, post-ratificare și cum pot fi mobilizate persoanele în toate aceste etape. Abordarea noastră în redactarea acestui ABC a fost uh, foarte pragmatică. Ce vreau să spun cu asta? În primul rând, ne-am așteptat la oarecare opoziție, la o rezistență. Nu am început uh, prin a gândi că cei care vor uh, utiliza acest ABC vor crede în ori neapărat uh, într-o Constituție care să aibă inclusă dimensiunea de gen. Trebuie de asemenea să spun că forța motrice uh, la acest ABC, preocuparea uh, noastră a fost uh, procesul care va începe în Siria cu elaborarea unei Constituții. Sigur că este foarte mult de făcut în ceea ce privește Constituțiile peste tot, inclusiv în țările europene. Și un ultim punct pe care vreau să îl subliniez este faptul că ABC-ul uh, aduce în prim plan importanța unei solidarități permanente uh, în asigurarea unui uh, sprijin politic, astfel încât Constituțiile să fie elaborate sau să fie schimbate, ținând cont de dimensiunea de gen. Mulțumesc! Thank you very much. That's, uh... Mulțumim frumos!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 Aș dori să mă concentrez asupra șase puncte importante care dovedesc de ce credem în ceea ce facem și de ce suntem mândri de proiectul nostru. Șase puncte care uh, prezintă acest abecedar. În primul rând, uh, mesajul, conținutul acestui ghid și felul în care acesta a fost elaborat. A fost elaborat datorită muncii unui consiliu consultativ reprezentat sau compus din experți din trei continente, Africa, Europa și Statele Unite. Aceștia sunt experți în domeniul constituțional care provin din trei continente ale lumii. Silvia și cu mine. Silvia este de origine, este originară din Regatul Unit și eu sunt sirian am revizuit mai mult de 40 de constituții de pe cele cinci continente. Vedeți că există această diversitate în cadrul comisiei noastre și ca atare mesajul pe care dorim să-l transmitem se concentrează asupra unei valori mondiale, egalitate între femei și bărbați, drepturile femeii, și necesitatea de a păstra aceste drepturi, indiferent de cultură, de religie și de alte considerații. Deci, în numele niciunei culturi sau religii, nu trebuie să, să se încalce drepturile femei. Este vorba aici despre un mesaj esențial al abecedarului nostru. În al doilea rând, timingul, data uh, la care vom uh, Uh, publica acest uh, abecedar. Noi uh, credem că este oportun astăzi <clears throat> să propunem acest ghid sau acest abecedar. Multe țări din Europa sau din alte părți ale lumii își modifică Constituția pentru a se adapta la situația nouă. În Siria trăim o perioadă extrem de dificilă și astăzi este oportun să promulgăm și să elaborăm noi Constituții. În aceste Constituții trebuie să se țină seama de dimensiunea gen. Când au avut loc revoluțiile din primăvara arabă, cu ani în urmă, toată lumea spera că acele revoluții vor aduce o cale nouă, o cale mai bună pentru femei, însă, din nefericire, am asistat la o uh, Uh, regresiune în ceea ce este dreptul femeilor și de aceea este oportun astăzi să pregătim acest tip de ghid. În al treilea rând, când vorbim despre problemele, probleme legate de gen, unii spun da, sunt în favoarea dimensiunei gen pentru a avea în vedere din motive ideologice, religioase, sociale sau din alte motive. Toate acestea funcționează bine, însă nu este vorba despre un Bine, toate acestea trebuie să se înscrie în legislație, în Constituție. În acest ghid, în acest abecedar, am uh, prezentat și am detaliat experiențe din, de pe toate continentele. Când vorbim despre Convenția de luptei împotriva oricărei forme de violență și de discriminare împotriva femei, detaliem toate aceste aspecte, detaliem întregul text întregul text uh, pertinent pentru a spune țărilor că este vorba aici de obligație la nivel internațional, aceea de a avea legi și legislații care să respecte toate aceste considerente. În al patrulea rând, o avertizare. Trebuie să evităm cursele în viitor. Atunci când Constituțiile sunt elaborate, ni se cere să ne concentrăm pe drepturile femei. Ni se spune să vorbim despre drepturile femei și să ne axăm pe acestea. Însă nu vorbim despre separația puterilor, nu vorbim despre laicitate, nu vorbim despre suveranitate. Ori aici putem să cădem într-o cursă. Putem uh, întotdeauna să spunem sau să garantăm drepturile femeii, însă putem să spunem că președintele unei țări trebuie să fie bărbat, că acesta are dreptul să declare starea de urgență și că justiția și că în justiție nu vor fi femei. Deci, este un tot. De aceea ne-am concentrat pe libertate, egalitate, nediscriminare, decizia din partea poporului, aceea de a separa, separația puterilor, laicitatea. Toate aceste reprezintă unicul garant al unei bune Constituții. În al cincilea rând, ghidul, nu este vorba în acest ghid, nu este vorba să spun în acest ghid, de faptul că Constituția, Constituția ține seama de dimensiunea gen. Trebuie ca termenii utilizați în Constituție să fie adecvați. Așadar, Constituția care ține seama de dimensiunea gen Trebuie să utilizeze termenii buni, trebuie să se concentreze asupra drepturilor esențiale, fundamentale pentru femei. Trebuie să o protejeze uh, împotriva oricăror agresiuni pe care ea le poate uh, suferi în numele unor religii sau tradiții sociale și trebuie să se creeze instanțe care să vegheze la toate acestea și în final realismul. Nu am propus în acest ghid, în acest abecedar, ceva nerealist, ci din potrivă am detaliat experiențe, exemple care ar putea să fie replicate și care ar putea să reprezinte un model. Bineînțeles că nu suntem obligați să urmăm aceste modele. Am prezentat în detaliu anumite texte constituționale care ar putea să fie aplicate. Am propus soluții pe baza acestor texte și am arătat felul în care acestea ar putea fi o garanție împotriva încălcării drepturilor femei. Eh, e, neîndoielnic faptul că cel mai simplu lucru a fost elaborarea abecedarului. Eh, lucrurile dificile urmează și anume eh, convingerea tuturor că aceasta reprezintă o prioritate și că dimensiunea care ține seama de gen trebuie să fie o prioritate pentru toate Constituțiile. Și eu sunt sirian, vin de la Damas și când am început această întreprindere, mi s-a spus că toate acestea sunt utopice și am răspuns, Constituția este speranța noastră, speranța care ne permite să supraviețuim în ciuda războiului. Constituția este speranța noastră de după război. Vă mulțumesc! Thank you so much. A... Mulțumim foarte mult! Este un proces uluitor pe care țările vor trebui să-l parcurgă pentru a crea o nouă Constituție. Am fiind o țară care nu are o Constituție și unde biserica este uh, înrădăcinată în stat. Și acum discuțiile. Vă mulțumesc. Mă voi exprima suedeză. Vă mulțumim pentru că ați venit aici astăzi. Știți că știm, știm că s-a depus foarte multă muncă aici, vă mulțumim pentru aceasta. Doresc să vă mulțumesc și pentru faptul că uh, aveți atâta încredere în lupta pentru pace când <laughs> viitorul arată atât de trist. Vă mulțumim pentru că faceți un lucru atât de important, cum este uh, stabilirea democrației, a drepturilor femei și pentru că încercați să creați o societate democratică stabilă care să poată să supraviețuiască. Este o provocare și un îndemn către noi toți. Depinde acum de noi să facem ceva să preluăm ceea ce ați creat, astfel încât cu toții să putem să citim ceea ce ați scris și să învățăm din ceea ce ați creat. Astfel încât oamenii să-și poată imagina o Constituție bazată pe perspectiva de gen și pe drepturile femei. Acest lucru este extrem de important. Acest trebuie să facă parte din toate discuțiile politice care se referă la procesul de pace. Și cu toții trebuie să avem în vedere acest lucru. Și apoi munca pe care o depuneți are loc în circunstanțe extrem de dificile. Și de aceea trebuie să avem o Constituție mai bună în Europa și în întreaga lume o Constituție care să fie perfectă în ceea ce privește drepturile femei. Vă mulțumim, deci, foarte mult. Mulțumim. Vă mulțumesc. Eram foarte curioasă să văd ce ne veți prezenta astăzi, m-ați făcut foarte curioasă și ascultându-vă, da, sunt foarte curioasă de cele 28 de Constituții din Europa. Le-ați citit? Sunt aceste Constituții din statele membre unele bune în ceea ce privește perspectiva de gen, țin cont de ea, cred că ar fi foarte important. Și e foarte important să știm ce se întâmplă și cu Constituțiile din alte, stat, din alte state. Dar pe mine mă interesează în special cum arată Constituțiile noastre. Anybody else want to... Mai dorește cineva să intervină? Când am făcut raportul pe MSP? pentru adunarea comună parlamentară privind dizabilitățile în țări africane, Uganda, Malawi și în special Ruanda. Am rezervat locuri și citate pentru femei și pentru persoanele cu disabilități. Arată foarte bine, însă cam totdeauna este vorba de implementare. Am auzit lucruri lui despre persoane care pretind să, fie, să aibă disabilități și care au persoane care îi prezintă în vot. Trebuie făcut multe, trebuie făcute multe pentru că acest lucru să fie consfințite și pentru ca oamenii să-și cunoască drepturile și să le poată implementa. În Malawi, de exemplu, Uh, anumite persoane cu disabilități nu au avut acces la serviciile la care aveau dreptul și utilizau Constituția pentru a avea acces. Este un document cheie pentru orice țară, după cum știm. Dar dacă este scrisă în mod corect și echitabil, impactul poate să fie enorm. Vă mulțumesc, sunt sigur că vreți să răspundeți. și vreau să spun de faptul că drumul pe care îl veți avea de parcurs de îndată ce veți avea pace în Siria și anume de a construi din nou o comunitate acolo, va fi un lucru extrem de greu de realizat și vă urez tot succesul. Vă mulțumesc! Mulțumim pentru observații și pentru încurajări. Înseamnă foarte mult pentru noi. Am depus atâtea eforturi și e bine că cei din afară uh, te uh, asigură că ceea ce ai făcut este important și uh, astăzi este un pas înainte. Vă mulțumesc tuturor, așadar, în legătură cu ultimele observații, Constituțiile din statele europene și chestiunea consfințirii în legislație. În legătură cu primul punct, da, am analizat Constituțiile din statele membre ale euro. Și de aceea am spus că acest ABC se aplică peste tot, pentru că încercăm să găsim exemple de bune practici și adesea pornim de la premiza că aceste constituții sunt uh, adesea folosite ca modele, ca modele bune și în domeniul sensibilității la gen. Dacă avem în vedere dispoziție privind familia, căsătoria și așa mai departe, în statele membre, acele constituții poate că nu sunt ideale și adesea se întâmplă că este nevoie să te uiți la locuri cum ar fi Rwanda sau Africa de Sud pentru a găsi constituții, texte constituționale mai bine redactate. Poate să fie o clauză foarte bine redactată, dar funcționează în practică. Dacă știm că nu este într-adevăr pusă în practică. Am ținut seama de toate acestea pentru că am dorit să prezentăm un ABC care să ajute pe, să ajute pe activiști din domeniul drepturilor femei, pentru că aceștia să știe cum să ajungă la puterile mm, prevăzute în Constituție. Am, am analizat toate acestea și am înțeles de asemenea că aceste Constituții reprezintă primul pas în ABC, am spus. În general, în, în Constituție există o luptă, însă când ajungi la munca de redactare, este important ce urmează și după implementarea legislației, este foarte importantă garanții în prevenirea uh, încălcării pro- sistemelor de protecție consfințite în Constituții și așa mai departe. Vă mulțumesc. Dau coleg, cuvântul colegului meu acum. Vă mulțumesc foarte mult pentru încurajări. Bineînțeles că vom face față uh, trei, la trei provocări, transmiterea acestui, tra, răspândirea acestui abecedar, în special într-o regiune unde termenul drept ale femei sau dimensiunea genin sunt inexistente, sunt de neînțeles. Trebuie să convingem factorii decizionali. În al doilea rând, a doua provocare este adoptarea acestui abecedar de către autorii Constituțiilor. Și a treia provocare este punerea în aplicare, în vigo- intrarea în vigoare a acestor uh, prevederi. E ușor de scris legi, însă este mult mai greu să faci ca acestea să intre în vigoare. Nu avem altă posibilitate decât să scriem. Constituția nu este un punct de vedere. Constituția trebuie să se bazeze pe principii generale, pe principii universale. Bineînțeles, trebuie că trebuie să le respectăm. Începem acest proces. Acest proces a început în anumite regiuni și a reprezentat un succes. În regiunea noastră, poate că în viața noastră nu vom reuși prea mult, însă dacă lăsăm ceva copiilor noștri, cred că aceștia vor putea să beneficieze de pe urma acestei Constituții cu dimensiunea gen. Vă mulțumesc pentru timpul pe care ni l-ați alocat și pentru că ați venit aici pentru a ne prezenta munca pe care ați munca depusă. Trecem acum la punctul următor și anume un studiu privind căsătorile forțate din perspectiva de gen. Avem o prezentare a doamnei Marilena organizat de către organizat organizat de Departamentul de Politică C. Doamna Marilena Verbarni, care este manager de proiect și expert național în Milă și ne va prezenta rezultatele studiului pe care l-a făcut la cererea Comisiei FEM în ceea ce privește căsătorile forțate dintr-o perspectivă de gen. Înainte de a ține de milieu, Marilena a fost un cercetător în institutul privind, în, într-un institut din Ghent și apoi a fost internist aici în Parlamentul European. A lucrat și pe proiecte de drepturi civile în Comisia Europeană. Prezentă este și doamna Elsley un expert care, um, care îi puteți adresa întrebări. În primul rând îi voi da cuvântul doamnei Verbani. Președinte, aș cere scuze pentru nume. Aveți aproximativ 15 minute. Vă mulțumesc foarte mult! Acest studiu, în ceea ce privește căsătorile forțate dintr-o perspectivă de gen, a fost făcut între iulie și noiembrie 2015. Proiectul își dorea să arate cum arată practica căsătoriilor forțate și să analizeze legislația relevantă din perspectivă de gen în 28 de state membre și au fost selectate și anumite țări candidate. Căsătorile forțate sunt recunoscute la nivel internațional ca încălcând drepturile umane și o formă de violență bazată pe gen. Nu există o definiție corelată în ceea ce privește căsătorile forțate la nivel național și la nivelul internațional și în Uniunea Europeană. Oricum, se poate vedea foarte clar că aceste căsătorii au loc ca urmare a amenințărilor, violențelor sau lipsei capacităților, de exemplu, una dintre părți sau ambele părți sunt minore. Căsătoria între copii este considerată, că, recunoscută ca și căsătorie forțată, pentru că copiii nu pot să-și dea consimțământul spre a se căsători. Căsătorile forțate trebuie să fie diferențiate față de căsătorile aranjate și cele de conveniență. De fapt, Căsătorile aranjate sunt căsătorii în care familiile uneia sau ambilor soți au un rol principal în a alege partenerul, dar totuși cei care urmează să căsătorească pot sau nu să accepte aranjamentul făcut. Căsătorile aranjate devin forțate atunci când apar elemente cum ar fi forța, violența sau amenințările și care își fac simțită apariția în acest proces. Căsătorile de conveniență sunt cele făcute astfel încât o persoană să poată să aibă reședința sau să intre într-un stat membru. Astfel, căsătorii sunt, astfel de căsătorii sunt forțate atunci când există și aici un element de violență, de amenințare care intervine. În ceea ce privește dimensiunea de gen a căsătorilor forțate, datele pe care le-am strâns ne arată faptul că um, căsătorile forțate afectează disproporțional femeile. De exemplu, UK Force Marriage Unit, Unit Data, data ne arată că 79% dintre cazurile de căsătorii forțate implicau victime de sex feminin. Impactul acestor căsătorii e mai grav asupra femeilor pentru că ele sunt victimele violențelor sexuale sau violențe continuate pe timpul căsătoriei și de asemenea și o, o sarcină mult prea timpurie are impact asupra sănătății lor. Există legislație în ceea ce privește căsătorile forțate în statele membre. Unele sunt puse în aplicare în contextul violenței bazate pe gen sau în contextul luptei împotriva traficului de ființe umane. Există și dispoziții în legislația de drept civil în care sunt condiții clare în ceea ce privește aceste căsătorii forțate în statele membre. Aici sunt date niște praguri de vârstă și se spune că trebuie să existe neapărat consimțământ de căsătorie. Există și uh, dispoziții specifice în 13 state membre, în Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Danemarca, Germania, Spania, Luxemburg, Malta, Portugalia, Slovenia, Suedia și Regatul Unit. În ceea ce privește punerea în aplicare a dispozițiilor legale, în ceea ce privește căsătorile forțate, cercetările pe care le-am făcut ne arată că există, există o jurisprudență limitată în ceea ce privește căsătorile forțate. Un motiv ar fi faptul că legislația penală în ceea ce privește căsătorile forțate e relativ nouă în mai multe state membre. A mai reieșit și faptul că aceste cazuri de căsătorie forțată foarte rar ajung la curte. Rezultatele ne-au arătat că și criminalizarea căsătorilor forțate ar putea avea un uh, beneficiu pe termen lung. S-ar schimba viziunile asupra căsătorilor forțate și Uh, s-ar descuraja astfel de practici. Dar există și riscul că această criminalizare ar putea să facă astfel încât victimele să nu raporteze cazurile la autoritățile competente. Pentru că există acest conflict între realități. Victimele din căsătoriile forțate au aceste probleme în legătura cu familiile lor. Apoi, lipsa structurilor de sprijin intervine și ea și de aceea victimele nu nu sunt ajutate și nu sunt conștiente de situația în care se află. Obstacole în ceea ce privește depunerea în aplicare a legislației. Am identificat o parte dintre acestea. Acestea sunt incertitudine juridică în ceea ce privește definirea căsătorilor forțate în anumite state membre, faptul că victimele nu sunt conștiente că există căi juridice de adresare, apoi faptul că lipsesc structuri pentru a sprijini și a asista victimele căsătorilor forțate, iar apoi faptul că lipsesc programe de protecție care să fie puse în aplicare pentru victimele căsătoriilor forțate. În ceea ce privește comunitățile de romi, cercetările studiul nostru ne-au arătat că cazurile de căsătorie forțată sub forma de căsătorie între copii în comunitățile uh, de origine romă sunt greu de măsurat pentru că nu există date. Acum, vârsta de căsătorie în comunitățile rome crește încet. Iar căsătorile forțate nu sunt un obicei în toate grupurile de cetățeni de origine romă. Recomandările care au rezultat în urma studiului nostru sunt următoarele. Ar trebui să fie adoptată o definiție, o definiție comună în ceea ce privește căsătorile forțate la nivel internațional și la nivelul Uniunii Europene. Aici ar trebui să fie incluse elemente cum ar fi vârsta, violența, forțarea și amenințările. Căsătoria forțată trebuie să fie văzută ca o formă de violență bazată pe gen în toate statele membre colectarea de date comparabile, fiabile și actualizate trebuie să fie îmbunătățită la nivel național. Trebuie să existe servicii corespunzătoare pentru a sprijini victimele, astfel încât să ne asigurăm că dispozițiile legale existente sunt puse în aplicare. E nevoie de planuri de acțiune și strategii astfel încât să fie combătute toate formele de violență împotriva femeilor, inclusiv, uh, căsătoriile forțate. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you. Um, thank you really. Vă mulțumim foarte mult, a fost uh, foarte interesant. În Regatul Unit avem uh, o situație diferită intră aici uh, aspecte culturale. Fetițele asiatice sunt forțate să se căsătorească să se căsătorească cu indieni, astfel încât să nu mai aibă restricții în ceea ce privește migrația. Și există această presiune culturală asupra fetelor. Pentru că e foarte important să fie respectată onoarea familiilor și vorbim de fete britanice care sunt forțate să se căsătorească. E o chestiune enormă și foarte complicată. Acum voi deschide discuțiile, nu avem foarte mulți europarlamentari în sală. Aveți vreun comentariu? Vă rog. Uh, iau din nou cuvântul uh, pentru că mă interesează foarte concret această temă și mă interesează în ceea ce privește căsătorile forțate această diferență între o căsătorie tradițională cu preot sau fără preot, cu binecuvântarea familiei sau nu, a acasă sau nu și mă interesează și căsătoria oficială. În contextul căsătorilor forțate, o căsătorie forțată poate să existe și atunci când cineva este foarte clar forțat să spună da la oficiul stării civile fără să vrea să facă asta când se face o căsătorie între copii, de exemplu. Aceasta nu poate fi încheiată oficial, astfel de căsătorii sunt încheiate inoficial dar apoi cum devin acestea oficiale? Când uh, fata împlinește 18 ani sau ce se întâmplă? Aveți informații de context în ceea ce privește aceste căsătorii inoficiale și probabil intervine aici și contactele sexuale, dar care mai târziu devin căsătorii oficiale. Sunt acestea valabile astfel de căsătorii din punct de vedere juridic pentru că au fost încheiate prin forță. Și m-ar interesa foarte mult care e care e perspectiva juridică asupra acestui tip de căsătorii? Mulțumesc pentru întrebare. Căsătorie, căsătorile, bineînțeles, din punct de vedere civil, toate statele membre au dispoziții în aplicare astfel încât să se asigure că căsătoriile sunt făcute cu consent cu consimțământ. Bineînțeles, când vorbim de căsătorii între copii, aceste căsătorii sunt neoficiale, nu sunt niște căsătorii reale. Când ajung în fața autorităților, aici apar dificultățile pentru că dacă își dau consimțământul copiii, atunci e greu de făcut investigații, e greu de înțeles dacă într-adevăr acest consimțământ este dat în mod liber sau nu. De aceea, una din recomandările noastre a fost să ne asigurăm că victimele se recunosc pe ele însele ca victime, pentru că dacă nu raportează autorităților sau organizațiilor, oricui ar putea să ajute, dacă nu raportează că au fost forțați să se căsătorească cu cineva, uh, atunci vor apărea probleme. Apar probleme în identificarea acestui tip de cazuri. Așa că vorbim de creșterea gradului de conștientizare asupra existenței unor asemenea cazuri în școli, în centre unde se întâlnesc tinerii. Acesta este un punct esențial. Aș dori să adaug și eu ceva. Recent am finalizat un studiu, s-a întrerupt microfonul vorbitoare, uh, Recent am finalizat un studiu în ceea ce privește căsătorile forțate în Belgia și diferența între căsătorii aranjate și căsătorii forțate. Această diferență a căpătat o mare proeminență pe parcursul studiului. Am, avut, am făcut interviuri cu profesioniști care au de-a face cu această problemă complexă. Ne-au spus că E câteodată foarte dificil de făcut distinția între o căsătorie forțată și una aranjată și tocmai pentru că intervine consimțământul și pot exista diferite niveluri de consimțământ, diferite niveluri de forțare, de constrângere. Așa că aceste fenomene trebuie să fie văzute ca ceva continuu. Avem o extremă în care ambii Uh, parteneri sunt de acord cu căsătoria și de cealaltă parte avem oameni care nu au nicio șansă să spună nu partenerului care le-a fost propus și atunci vorbim de o căsătorie forțată. Și între aceste două extreme avem toate aceste niveluri de constrângeri, de violență care uh, trebuie să ne ajute să definim această problemă. Dar definiția e într-adevăr una foarte dificilă, definirea căsătorilor forțate și are consecințe și asupra colectării de date și asupra măsurilor care trebuie făcute astfel încât să fie abordată în mod corespunzător problema. Un al doilea punct e faptul că Căsătorile între copii sunt văzute întotdeauna ca fiind căsătorii forțate, pentru că vorbim de copii de minori, așa că întotdeauna sunt văzute ca fiind căsătorii forțate. Și acum un al treilea punct, în ceea ce privește căsătoriile în funcție de tradiții. Da, aici căsătorile tradiționale sunt dificile, sunt înrădăcinate în tradiții și ce e valabil pentru anumite minoritate etnică sau pentru alte populații, ce e valabil pentru ele e diferit. Există un exemplu bun și dacă nu mă înșel e din Suedia. Pe site-ul poliției uh, scrie că chiar și căsătorile tradiționale ar trebui să, uh, legate de tradiție ar trebui să fie descurajate. Încearcă să-i convingă pe liderii religioși că nu ar trebui să încheie astfel de căsătorii religioase sau care revin din diferitele tradiții. E greu pentru că câteodată acestea sunt mai valabile decât ceea ce se întâmplă la oficiul stării civile, ca să spunem așa. Deci vorbim într-adevăr de un fenomen foarte complex. Încă o întrebare. O căsătorie care s-a încheiat sub constrângere. Dacă merge o femeie în fața tribunalului și spune am fost forțată, atunci ce se întâmplă cu această căsătorie? Această căsătorie este în continuare validă sau atunci când femeia anunță că e o căsătorie forțată, devine căsătoria nevalidă? M-ar interesa acest fapt. Um, several civil law diferite dispoziții civil, în dreptul uh, civil, uh, diferite legislații uh, prevăd că coerciția poate să ducă la invalidarea căsătoriei, deci căsătoria poate fi anulată. Nu mai sunt alte întrebări? Nu. Vă mulțumesc. Este un subiect fascinant și îmi cer scuze că nu sunt mai mulți uh, uh, eurodeputați în sală. Uh, vă mulțumesc ce am contribuție de aici și sunt importante pentru cercetările noastre ulterioare. Mulțumesc! Următorul punct, un raport uh, al unei misiuni uh, formate din șapte femei uh, uh, în Irlanda pe 27 și 28 septembrie. Dacă nu sunt comentarii, textul este adoptat ca tare și ne mai fiind și alte subiecte, încheiem această ședință.